Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Cinci ani foarte dificili ne stau în față și sunt convinsă că ei vor fi cruciali pentru Uniunea Europeană. Criza, criza a avut uh, consecințe devastatoare în multe țări. Șomajul tinerilor a ajuns la niveluri inacceptabile în majoritatea Europei. Iată provocarea noastră. Uniunea Europeană trebuie să uh, satisfacă nevoile oamenilor. Următorii cinci ani vor fi cruciali pentru refacerea încrederii în aceste instituții. Pentru a, a realiza acest lucru trebuie să transformăm agenda pentru locuri de muncă, creștere, uh, corectitudine și schimbare democratică într-un succes. Această agenda va fi implementată de o echipă puternică prin cooperare mutuală. În acest proces de cooperare văd Parlamentul European ca pe unul dintre partenerii cheie ai Comisiei Europene. Vreau să-mi iau angajamentul că voi face toate eforturile pentru a stimula cooperarea între Parlament și Comisie. În calitate de fost prim-ministru și de membru al Parlamentului, Uh, apreciez în totalitate importanța contribuției Parlamentului la găsirea de soluții și, desigur, la implementarea agendei noastre comune în beneficiul cetățenilor europeni. Dragi membri, este o onoare pentru mine și cu multă emoție și umilință stau în fața noastră astăzi în calitate de candidat pentru postul de vicepreședinte al Comisiei pentru Uniunea Energetică. Țara mea uh, de origine, Slovenia, a intrat în familia Uniunii Europene acum 10 ani. Pentru mine, acesta a fost un vis care s-a împlinit. Eu și generația mea știm, Uniunea Europeană este locul uh, în care trebuie să fim, este soluția, nu problema. Și crearea unei uniuni energetice, prin punerea la oaltă a statelor membre în domeniul energiei și politicilor legate de climă, are toate șansele să devină piatra unghiulară a strategiei europene de a uh, depăși criza economică. Aceasta a spus uh, președintele Juncker în uh, discursul său și este și viziunea mea. Asigurarea securității energetice, a competitivității industriei europene pe piața globală și stimularea creșterii sustenabile verzi pe baza unor ținte de climă clare sunt câteva dintre provocările majore ale uh, epocii noastre. Ca membru al uh, Consiliul European până de curând, înțeleg complet uh, complexitatea problemelor legate de energie. Nu numai am uh, fost interesat activ în discuțiile strategice de la nivel european, am fost complet angajată față de implementarea măsurilor necesare la nivel național. Printre altele, sunt mândră de faptul că în timpul mandatului meu ca prim-ministru, țara mea, Slovenia, a implementat în fine și în totalitate al treilea pachet uh, pentru energie. Doamnelor și domnilor, am devenit uh, prim-ministru într-una dintre cele mai dificile perioade din uh, istoria tânărului nostru stat. Și prin politici bine măsurate, dar și solide, bazate pe principii europene și angajamente europene, am reușit să scoatem Slovenia din cea mai rea criză economică pe care a avut-o. Și credeți-mă, sunt obișnuită să lucrez într-un mediu cu nivel ridicat de stres, dar de asemenea știu că uneori e nevoie de abordarea unei femei ca să calmeze lucrurile. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, desemnarea mea în calitate de comisar. Probabil știți că termenul limită pentru uh, transmiterea numelor candidaților a fost sfârșitul lui iulie pentru că nu a fost posibil niciun acord între partidele din coaliție și niciun consens asupra unui singur candidat, aveam doar două opțiuni rămase. Ori să nu trimitem niciun nume la Bruxelles și să așteptăm ca noul guvern să o facă la sfârșitul septembrie, și cu toții vă puteți imagina ce implicații asta ar fi avut pentru numirea noii comisii, sau să sindem o listă de nume din care să se poată alege. Această listă scurtă avea trei nume, inclusiv numele meu. Decizia finală a fost luată de președintele Juncker. Acestea sunt faptele și nimic mai mult. Acum, dați-mi voi să mă întorc la provocarea noastră comună, crearea Uniunii Energetice. Țara mea de origine nu este singurul membru al Uniunii Europene care, din cauza poziției sale geografice este expusă unor riscuri de securitate energetică, cum ar fi dependență excesivă din, din partea unei singure surse non-europene. Prin urmare, nu trebuie să mă convingeți că niciun stat membru nu poate să-și rezolve problemele energetice de unul singur. Provocările energetice cu care ne confruntăm cer mai mult decât oricând până acum o Europa puternică și unită care vorbește cu o singură voce la nivel internațional și o piață internă a energiei bine, care funcționează bine. Cifrele arată importanța vitală a realizării proiectului uh, Uniunii Energetice și toată lumea le cunoaște. Uniunea Europeană importă 53% din energia sa. În fiecare zi importăm un miliard de euro echivalent energie. În 2013, costul energetic a ajuns la 400 de miliarde de euro și a reprezentat o cincime din importurile noastre totale. Dependența de importuri este un risc uh, în sine, dar când el este combinată cu dependența de un singur partener, lucrurile pot scăpa de sub control. Este un fapt că șase state membre se bazează complet pe o singură sursă străină de gaz, în timp ce uh, la multe alte țări expunerea depășește 60%. Aceste cifre arată relevanța viziunii noastre. Viziunea statelor membre UE care hotărăsc să se adune într-o uniune energetică puternică, rezilientă. Uniunea energetică, acțiunea în domeniul climei și creșterea uh, verde merg împreună. Viziunea mea este o uniune energetică rezilientă cu o privire spre viitor în ce privește uh, schimbările climatice și trebuie să ne bazăm pe trei piloni cheie, întărirea pieței interne și creșterea securității uh, surselor de energie prin diversificarea resurselor energetice, uh, interconectarea infrastructurii și o prezență comună pe piețele internaționale de energie. În al doilea rând, continuarea promovării surselor de energie regenerabilă prin extinderea leadership-ului european în tehnologie, cercetare și dezvoltare, prin stimulente pentru investiții, promovarea conștientizării publice pentru, față de nevoia de a trece către o societate cu consum redus de carbon și stimularea forțelor pieței pentru a realiza prețuri competitive la energie. În al treilea rând, să uh, susținem și să dezvoltăm dezvoltarea sustenabilă și creșterea verde prin păstrarea rolului eh, cheie al Uniunii Europene în lupta cu schimbările climatice, atingerea țintelor 2020 și stabilirea unor ținte ambițioase pentru 2030, oferea unor stimulente pentru a reduce consumul de energie și pentru creșterea ener- eficienței energetice. Înțeleg complet că, din perspectiva de astăzi, poate părea că relația cu Rusia este problema crucială pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Da, pe termen scurt, uh, siguranța furnizărilor de gaze este cu siguranță o problemă care cere toată atenția noastră. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Nu trebuie să uităm că alte provocări uh, de securitate pe termen lung riscă să fie și mai periculoase pentru Europa și cetățenii realizarea obiectivelor noastre legate de schimbările climatice și în același timp uh, creșterea competitivității industriei europene trebuie să rămână prioritatea de top a agendei noastre. Cred cu fermitate că transformarea pieței interne a energiei într-o realitate irreversibilă și implementarea țintelor noastre de climă începând cu pachetul 20-20-20 în combinație cu un pachet de investiții pe scară largă, așa cum a fost anunțat de domnul Juncker, trebuie să fie uh, soluțiile cheie în orice răspuns față de schimbările economice, dar și cele legate de, climatic, de climă care ne stau în față numai o investiție accelerată în infrastructura de energie, în tehnologii curate și prietenoase cu mediul și, mai important, cel mai important, în eficiența verde, pot să ne scoată din dilema energetică. Cadrul energetic 2030 oferă uh, orientările necesare pentru pașii următori care trebuie făcuți. Doamnelor și domnilor, sigur că asta aceste eforturi vor cere timp și multă muncă, muncă grea. Și de asemenea va fi nevoie de cooperare între instituții. Aș vrea să vă asigur că sunt complet angajată față de ideea de a colabora cu Parlamentul și cu comisiile ITRE și ENVI. Dați-mi voie să, analizez, să analizăm, haideți să analizăm împreună uh, provocările, să decidem asupra unor acțiuni concrete și implementarea ambițioasă a Uniunii Energetice și obiectivelor legate de agenda climatică. Asta va aduce o schimbare uh, de tendințe, o, schimbare uh, pe care o, de care ne avem nevoie ca să uh, stimulăm economia și să creăm lucruri, locuri de muncă și în același timp să reducem consumul de energie și să îmbunătățim securitatea energetică. Schimbarea va fi în a genera energie din ce în ce mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul și creșterea verde de care Europa are nevoie. Europa a arătat în trecut că poate să realizeze creștere economică și să reducă consumul energiei în același timp, dar trebuie să mergem mai departe și cetățenii noștri înțeleg asta. Dacă vă gândiți că aproape 50% din energia noastră se folosește pentru încălzire sau pentru răcire a clădirilor, devine evident că potențialul de uh, economisire este foarte mare. Aici putem să prindem chiar mai mult decât uh, două uh, păsări cu o singură piatră renovarea energetică a uh, clădirilor creează locuri de muncă și reduce atât emisiile de CO2 cât și dependența europeană de importuri și este tipul de creștere sustenabilă de care Europa are nevoie. Voi face toate eforturile astfel încât o porțiune semnificativă a pachetului de investiții de 300 de miliarde de euro pe care președintele Juncker l-a anunțat în uh, discursul său inaugural să fie alocat uh, proiectelor de energie care vor stimula creșterea verde și crearea de locuri de muncă în Europa. Aceasta este calea corectă pe care Europa trebuie să meargă. Realizarea acestor scopuri va cere uh, un lucru în echipă eficient și o concentrare pe proiecte care sunt realmente semnificative, atât din partea Comisiei cât și din partea celorlalte instituții, în contextul agendei pentru locuri de muncă, creștere, corectitudine și schimbare democratică, voi juca un rol activ pe două zone de prioritate. Voi coordona activitatea colegilor comisari în ce privește partea de Uniune Energetică. Sarcina mea va fi să mă asigur că ideile și soluțiile din uh, zone uh, individuale de expertiză sunt integrate în acțiuni uh, solide din punct de vedere strategic și bine coordonate. Suplimentar, voi oferi susținere vicepreședintelui Katainen în ce privește prima prioritate și anume slujbe, locuri de muncă, creștere economică, investiții. Și de asemenea voi colabora strâns cu un altul reprezentant și cu vicepreședintele Federica Mogherini pentru a mă asigura că proiectăm eficient politicile noastre la nivel uh, internațional. Vă mulțumesc, doamnă. O propoziție, dacă doriți. Dragi membri, vă mulțumesc pentru atenție.